Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeret... Bună dimineața, bună ziua, dragi colegi! Vreau să urez bun venit colegilor la reuniunea comună a celor două comisii. Președintele de magistris nu poate fi prezent la întâlnirea noastră datorită unor angajamente anterioare, prin urmare am plăcerea să îl înlocuiesc și să conduc această întâlnire a Comisiei pentru Control Bugetar. În cazul în care voi face anumite greșeli, vă rog să mă înțelegeți, sunt începător în acest rol. Dragi colegi, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Pe 11 mai ați primit proiectul de ordine de zi și dacă nu există observații sau obiecții, îl considerăm adoptat. Apoi, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. În primul rând vreau să vă spun că există interpretare în 16 limbi. Prin urmare, vă invit să vorbiți, să vă exprimați în limbile materne și vreau să vă spun și că întâlnirea noastră este transmisă prin web streaming. Vom avea și o sesiune de vot. Va fi vot electronic, prin urmare vă invit să aveți la dispoziție cartela de vot. Pe 25 mai, adică mâine, este prevăzută o altă reuniune. Ne vom întâlni cu reprezentanții curții de conturi și președintele Parlamentului, domnul Buzek, va participa la această întâlnire. Domnul Odi va fi cel care va conduce întâlnirea respectivă. În continuare, tot mâine, începând cu orele 18, vom avea o mică recepție în clădirea PHS, la care vor participa persoanele care participă și la întâlnirea, reuniunea comună de mâine. Acestea au fost comunicările președintelui. Cred că putem trece acum la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 28 februarie, 21-22 martie și 28 martie. Cred că ați primit proiectele proceselor verbale și dacă nu există obiecții până la sfârșitul întâlnirii, le vom considera aprobate, ca de fiecare dată. Dragi colegi, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numirea unui membru al Curții de Conturi. După cum știți, autoritățile suedeze au numit, l-au numit pe domnul Hans Gustav Vesberg, membru al Curții de Conturi. Procedura prevede ca numirea să fie precedată de o audiere a candidatului în fața Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului. Printre altele, în Cocobu Info s-a strecurat și o greșeală. Se spune că această uh, numire va fi votată în plenara din martie. Evident, este vorba de plenara din iunie. Audierea va avea loc ușile închise și comisia se va pronunța Comisia va face evaluarea, votarea și adoptarea cu ușile închise. Dragi colegi, fără alte cuvinte, fără de introducere, îi dau cuvântul domnului Vesberg, care va răspunde întrebărilor pe care i le-am prezentat și își va susține punctul de vedere. Um, thank you much, very much for this Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a mă afla în fața acestei comisii. fără a intra în toate detaliile CV-ului meu, permiteți-mi să enumăr câteva aspecte din cariera mea și câteva date personale. Am 59 de ani, așadar cariera mea profesională depășește 30 de ani și am o experiență uh, mixtă în sectorul privat și sectorul public circa jumătate din cariera mea mi-am petrecut-o în sectorul public, cealaltă jumătate în domeniul privat. În țara mea, cel puțin, este destul de puțin obișnuit să treci dintr-un sector în altul, însă eu consider că acest lucru a contribuit la experiența mea în domeniul managementului. În politică am participat circa 15 ani, însă pe perioada în care am deținut funcții publice, m-am retras din activitățile politice. Aceste schimbări între sectorul public și cel privat Cred că mi-a oferit o experiență valoroasă și am beneficiat de pe urma acestor uh, mutări în diferitele sfere. Există, desigur, uh, diferențe, dar și similitudini între sectorul public și privat, însă în ambele contează câțiva factori de bază în ceea ce privește buna gestiune pe care îi pot uh, sintetiza după cum urmează. Concentrarea asupra raționalizării și eficienței, responsabilitate, deschidere, transparență și concentrarea asupra unor obiecte bine definite. Eu cred că sectorul public depășește sectorul privat atunci când este vorba de transparență și deschidere, în timp ce sectorul privat este mai eficient atunci când este vorba de urmărirea unor obiective clare. După cum vedeți din CV-ul meu, am o lungă experiență în management. Am fost director general adjunct, director general al unei agenții din guvernamentale și mai recent am activat și ca secretar de stat în mai multe ministere, cea mai importantă funcție fiind cea de secretar de stat în cadrul cabinetului primului ministru din Suedia. Pe parcursul uh, carierei mele am avut și ocazia să aplic uh, diferitele uh, uh, experiențe acumulate în domeniul managementului. Sunt convins și de importanța proiectului european și de rolul pe care Curtea de Conturi Europeană o joacă pentru a consolida încrederea cetățenilor europeni. Dacă voi fi numit membru în cadrul Curții Europene de Conturi, voi veni cu o privire critică asupra cheltuirii banului public din prisma experienței acumulate în uh, management. Eu consider că activitatea Curții de Conturi este una esențială Cred că este nevoie de obiective de politică clare pentru a aplica o folosire și utilizare clară și responsabilă a fondurilor europene pentru a spori eficiența acestor cheltuieli în scopul protejării banilor contribuabilului. Și, desigur, pentru a veni cu o valoare adăugată europeană. Curtea de conturi are o strategie pentru a maximiza utilizarea propriilor resurse și pentru a garanta cele mai bune rezultate. Eu cred că importantă este cooperarea între Curtea de Conturi, Parlamentul European, dar și Parlamentele Naționale și Guvernele Naționale. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Că să nu... Mulțumesc foarte mult, domnule Vespec. pentru faptul că ne-ați împărtășit ideile dumneavoastră. Dau acum uh, cuvântul doamnei Hayala Sanders ca prim vorbitor. Tânsa e raportoare pe această temă, iar apoi voi acorda cuvântul și celorlalți membri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și felicitări uh, pentru prezidarea acestei reuniuni. Aș dori să-i urez bun venit domnului Vesperc la audierea noastră. I-am citit uh, CV-ul cu mare interes și aici apare și un element nou, pentru, cel puțin pentru un membru la Curtea de Conturi, și anume faptul că are și o pregătire mil- militară și a lucrat și ca secretar de stat la Ministerul Apărării, printre altele. Așadar, un CV uh, impresionant. Dacă mă gândesc la principalele trei momente din cariera sa, pentru astea s-ar număra și lansarea negocierilor de aderare a Suediei la Uniunea Europeană. Sunt uh, convinsă că și dumneavoastră vă revine un merit în reușita acestei aderări. Ați dat și câteva răspunsuri la întrebările pe care le-am formulat, dar aici aș dori să intru în mai multe detalii, așa cum procedăm la toate audierile. La una dintre întrebările formulate în chestionarul Parlamentului, o întrebare care se referea la perioada în care ați fost uh, ați deținut o funcție și în Federația Industriilor din Suedia. Întrebarea mea este uh, dacă la respectiva descărcare de gestiune a fost vorba de un raport a unui uh, evaluator independent sau nu. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră în cadrul cabinetului primului ministru, spuneați că ați participat îndeaproape la elaborarea bugetului. Ați avut uh, posibilitatea să verificați și ceea ce se cere tot mereu de către Parlamentul nostru și anume declarațiile uh, naționale pentru utilizarea fondurilor europene de către guvernul suedez. Așadar, întrebarea este dacă ați susținut în vreo manieră această solicitare constantă a Parlamentului, în sensul că și guvernul suedez să dea o declarație cu privire la utilizarea conformă a acestor fonduri. Apoi, legat de criza economică și financiară, dar și de tsunamiul care a făcut victime și în rândul cetățenilor suedezi. Cum a fost reacția guvernului suedez? pentru că colaborăm cu Curtea de Conturi pentru a găsi această flexibilitate și în bugetul european pentru a ne asigura fondurile necesare <clears throat> în cazul apariției unor astfel de situații. Analizând uh, experiența dumneavoastră profesională și documentația pe care ne-ați pus-o la dispoziție, am găsit în Stockholm News din 2010 o serie de știri care se refereau la probleme din uh, partidul dumneavoastră. Au existat aici uh, câteva acuzații de înșelăciune. Și sigur că vis-a-vis -vis de mandatul pe care îl uh, aveți în vedere, este important ca astfel de acuzații să poată fi eliminate. Cum vă spuneam, în uh, martie 2010 au existat anumite acuzații, iar în octombrie uh, v-ați dat demisia din cabinetul primului ministru, de aceea aș fi dorit să știu care este situația. Some question. Put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 da și altor colegi uh, posibilitatea să-și formuleze întrebările, după care veți avea și dumneavoastră posibilitatea să răspundeți. Are acum cuvântul domnul Cațimarcachis. Interesantă candidat. Stimate domnule Vesberg, sunteți un candidat interesant pentru Curtea de Conturi, pentru că ați pendulat între sectorul privat și sectorul public, ați uh, expus acest lucru, aveți uh, o experiență impresionantă. În ultimii ani ați fost apropiați de puterea politică din Suedia. Nu nu citesc uh, ziarele suedeze cu aceeași pasiune ca și colegii mei din Spania, dar uh, dumneavoastră ați atras atenția asupra faptului că eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor europene pentru dumneavoastră constituie un factor important. De aceea vă întreb, uh, ca o persoană care cunoaște bine sectorul privat și cunoaște uh, aspectele legate de eficacitate din această perspectivă, dar care în același timp cunoaște foarte bine și sectorul politic, unde vedeți dumneavoastră că este rolul Curții de Conturi Europene când este vorba despre evaluarea performanței? Deci despre evaluarea utilizării corecte și eficiente a mijloacelor, astfel încât să apară o valoare adăugată europeană, cum ne place nouă să spunem. Comisia Europeană, începând de anul viitor, va publica un raport de evaluare. Cum vedeți dumneavoastră rolul Curții de Conturi în acest context? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu și dau cuvântul domnului Fielner. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc domnului Vesperc pentru că a venit în mijlocul nostru uh, și aș putut să mă uh, servesc și de uh, limba mea maternă pentru că putem în felul acesta să comunicăm direct. Am trei întrebări. De ce doriți dumneavoastră să deveniți membru al Curții Europene de Conturi, care este motivația care vă determină să vă doriți uh, această poziție, care sunt așteptările dumneavoastră pentru anii viitor Și pentru că s-a vorbit despre uh, utilizarea eficientă a fondurilor europene și de puterea de control a acestei utilizări. În acest context al bunei gestionări a uh, banilor comunitari, nu credeți oare că și Curtea de Conturi ar trebui să fie um, eficace în uh, a monitoriza această utilizare. Nu știu cum doriți dumneavoastră să activați în sânul Curții Europene de Conturi, dar vreau să știu cum credeți că experiența dumneavoastră ar putea să eficientizeze activitatea Curții de Conturi, să o perfecționeze. Și în ultimul rând, recent, Suedia a decis să se abțină Deci, uh, dumneavoastră, domnule Vesper, vă situați uh, pe poziții uh, comunitare. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră poziția Suediei ce credeți dumneavoastră despre punctul de vedere al suedez de a nu acorda o descărcare de gestiune. Mulțumesc, doamna Andreasen. Mulțumesc. Domnule Vesberg, aveți un curriculum vitae impresionant. Dar în calitate de uh, auditor șef al Comisiei Europene și cu o activitate pe de altă parte și uh, cu experiența dumneavoastră în zona uh, privată, mă întreb dacă pentru uh, poziția pe care urmează să o ocupați aveți experiența necesară și vă întreb dacă ați citit rapoartele recente ale Curții Europene de Uh, conturi și acele eh, proiecte de asigurare. Ce părere aveți despre ele? Uh, aveți o poziție uh, pozitivă, negativă, pentru că noi, în Parlamentul European, avem datoria să ne pronunțăm în legătură cu uh, descărcarea de gestiune a unor instituții și este foarte important să cunoaștem opinia Curții Europene de Conturi. Și eu cred că și în legătură cu acea declarație de uh, asigurare uh, din partea statelor naționale trebuie să cunoaștem poziția dumneavoastră. Președintele, Încă o întrebare și după aceea îi voi da cuvântul domnului Vesper pentru a putea răspunde la întrebările care au fost puse până acum. Domnule Gaier, mulțumesc. O variantă a opinii colegii noastre, Andreasen. Nu mă îngrijorează faptul că există membri în uh, cadrul Curții Europene de Conturi care în cariera lor profesională de până acum nu au desfășurat o activitate de auditori. Pentru că Uh, de fapt și experiența pe care au ei poate să revigoreze într-un fel activitatea curții de conturi venind ei dinspre alte domenii. Dar din numeroșii candidați pe care în ultimii ani uh, i-am uh, putut audia, de fapt o minoritate sunt cei care nu au o asemenea experiență. De fapt, o minoritate au avut un background de auditare deci, pe mine mă interesează în ce măsură expertiza dumneavoastră, care nu este legată neapărat de o activitate de audit, uh, uh, poate uh, aduce o contribuție valoroasă și cum vedeți dumneavoastră proporția celor care au o experiență de auditori și a celor care nu au experiență în cadrul componenței Curții Europene de Conturi. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, dau cuvântul acum domnului Vesper. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, cu privire la întrebarea referitoare la descărcare, atunci când am fost director executiv. A fost o companie independentă externă de audit care a făcut un raport la întâlnirea anuală a acei organizații, numită Federația Industriilor din Suedia. Și mi-au oferit descărcare totală de ambele dăți. Eram director executiv în intermediar pentru un an și apoi am fost numit director executiv pentru o perioadă de patru luni la finele existenței acelei organizații, după care a fuzionat cu o altă organizație și de fiecare dată am primit descărcare. O a doua întrebare cu privire la activitatea la nivelul Uh, biroului primului ministru, cabinetului primului ministru și perspectiva mea cu privire la declarația națională. După cum știți, Suedia a abordat o atitudine pozitivă în ceea ce privește declarația financiară și asta este foarte bine, fiindcă reflectă deschiderea și transparența sistemului suedez în acest sens. În ceea ce privește sistemul de gestionare a crizelor, nu am fost responsabil de gestionarea acestui sistem. Când am avut o problemă în Suedia, atunci era un alt guvern și evaluarea după criza respectivă a arătat clar că sistemul suedez și oficiul primului ministru aveau nevoie de o organizație de gestionare a crizei care nu exista atunci când am fost loviți de criză. Și am conchis că nu am reacționat suficient de repede atunci când criza ne-a afectat și noi nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. Mii de turiști din Suedia era în Asia de Sud-Est, lucru care nu a fost observat atunci când s-a fost planificat acest uh, sistem de gestionare a crizelor și de aceea am hotărât să creăm o nouă organizație pentru gestionarea crizelor și în care tate de secretar de stat al primului ministru, uh, rolul meu a fost să îl organizez. Nu a fost hotărârea mea, ci a guvernului. Și responsabilitatea mea a fost să organizez activitatea acestui, acestei structuri am organizat o activitate continuă, 24 de ore pe zi, pentru a monitoriza ce se întâmplă. Am colaborat foarte bine cu sistemul european de gestionare a crizelor. Am creat posibilitatea ca această organizație să fie, nu știu dacă putem să spunem whistleblower, dar în orice caz uh, o organizație care să fie responsabilă de a trage alarma atunci când se întâmplă ceva. Sistemul suedez este relativ descentralizat, agențiile au responsabilitatea de a acționa uh, atunci când apare o criză și ce ne-am gândit noi că este necesar este să creăm această entitate cu program continuu care să monitorizeze, să tragă semnale de alarmă și de asemenea a existat și capacitatea de a lua hotărâri atunci când acest lucru se impunea. Datorită faptului că lucrurile au evoluat foarte repede. Niciodată nu s-a pus problema banilor, fiindcă analiza pe care am făcut-o noi a arătat că nu lipseau fonduri, aveam toate resursele de care aveam nevoie, pur și simplu nu le-am folosit în mod adecvat a trebuit să creăm un consiliu care să fie responsabil și cu asta. Organizația respectivă a fost testată de câteva ori, nu în situații de criză așa de mari ca cea cu tsunami, dar, de exemplu, când uh, am avut cazul de pestă porcină, care s-a produs în două locuri în Europa, acum aproape un an, și, de asemenea, în cazul unor evenimente mai mici, catastrofe naturale, furtuni și așa mai departe. Și funcționează foarte bine, după cum am putut constatat. M-ați întrebat și cu privire la acuzațiile de fraudă la nivel electoral. Să vă dau câteva detalii și aici. Înțeleg că nu este ușor să ai toate informațiile dacă citești doar presa din Suedia. Acuzațiile au fost că în alegerile primare, înainte de alegerile la nivel regional în Suedia, Deci acuzațiile au fost că aș fi permis să se producă fraudă la numărarea voturilor preliminare primare în cadrul partidului. Conform acelor acuzații, aș fi permis să se producă această fraudă în alegerile primare din 2001. În 2001 n-am avut deloc astfel de alegeri primare. Acele alegeri s-au ținut în 2002. Deci, se pare că cineva pe undeva și-a greșit calculele. În al doilea rând, eu nu candidam la alegerile respective. De fapt, la data respectivă, deja de 10 ani, nu mai candidasem la nicio alegere, așa că n-aveam nimic de câștigat. Am negat acele alegații, am spus și atunci și spun și acum că nu aveam cunoștință de nicio fraudă în alegerile primare. Fără îndoială, nu am fost implicat în niciun fel de astfel de activități și nu am permis să se producă astfel de activități. O altă întrebare pe care mi-a spus-o se referea la Curtea de Conturi și rolul său în evaluarea nivelului de performanță. Trebuie să țineți minte că deocamdată nu sunt membru al Curții de Conturi Europene. Din experiența mea, din sectorul privat și din sectorul public, pot să vă spun că, sigur, activitatea de control în ceea ce privește descărcarea este foarte importantă, mai ales pentru Parlament. Și că toate informațiile importante de care este nevoie voie pentru o descărcare trebuie să existe. Auditarea nivelului de performanță și în, în sectorul public și în cel privat devine o activitate din ce în ce mai importantă dacă dorim să protejăm banii contribuabililor, dacă dorim să aducem o plusvaloare europeană uh, prin utilizarea acestor fonduri. După părerea mea, controlul, auditare a nivelului de performanță devine din ce în ce mai important. Și cred că ar fi foarte bine să putem să uh, redistribuim resursele către acel domeniu. N-am citit foarte multe de la Curtea de conturi europeană deocamdată, dar rapoartele speciale pe care le-am citit au fost extrem de importante și foarte concrete și cred că ar fi bine să avem și mai multe informații în acest sens. Dar nici nu cred că e bine să avem, să diminuăm impactul descărcărilor. Deci aici ar putea apărea o problemă și Calea de a rezolva această problemă ar fi să se crească eficiența la nivelul Curții Europene de Conturi. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante aspecte cel puțin partea îndatoririlor mele ca membru și ale îndatoririlor tuturor părților. O să mă adresez acum în suedeză, dat fiindcă în limba aceasta a fost formulată și întrebarea. Domnule Fielnar, m-ați întrebat de ce vreau să devin membru al Curții de Conturi, de ce am cerut sau am acceptat această numire. Christopher, putem vorbi destul de mult pe acest subiect, dar important, fără îndoială, este că timp de mult timp m-am gândit că proiectul european este fără îndoială cel mai important proiect al timpului nostru. De altfel, am încercat să uh, încurajez Suedia în uh, a deveni membru al Uniunii Europene la data respectivă. Proiectul european se confruntă și cu anumite probleme sau are anumite neajunsuri. În primul rând, există o lipsă de încredere la nivelul cetățenilor care nu au încredere în mijloacele economice de care dispune Uniunea și nu sunt uh, convinși cetățenii că aceste mijloace economice sunt folosite așa cum trebuie. Și cred că activitatea Curții de Conturi Europene este foarte importantă pentru a readuce încrederea cetățenilor. Dacă voi fi numit membru al Curții de Conturi, sper să pot utiliza experiența pe care am dobândit-o timp de peste 30 de ani pentru a putea contribui la consolidarea încrederii la nivelul cetățenilor. Apoi, în ceea ce privește eficacitatea și eficiența. Deja, într-un răspuns anterior, am spus că auditarea performanței angajamentului financiar este un element important și că fără îndoială trebuie să-i alocăm mai multe resurse. Toate organizațiile trebuie în permanență să își îmbunătățească nivelul de eficiență. Curtea de conturi nu face nicio excepție în acest sens. se redistribuie resurse administrative către activități de audit și de control. Și uh, rezultatele sunt pe măsura eforturilor depuse. De altfel, repartizarea pe audit și pe activități de control au contribuit la reușita curții de conturi, dar mai rămân multe lucruri de făcut. Asta rămâne de văzut pe viitor. În ceea ce privește declarația de asigurare, da, știți că Suedia s-a abținut de la vot. De ce? Pentru că acest DAS După părerea noastră, ă, noi vrem să luăm foarte în serios activitatea Curții de Conturi Europene și după noi, eficacitatea utilizării fondurilor europene reprezintă un aspect foarte important. Revin din nou la limba engleză. Well, of course, I've never been an audit. Sigur, n-am fost niciodată auditor, lucru care reiese din uh, CV-ul meu. Ce aduc cu mine este o experiență îndelungată în domeniul managementului și am relaționat cu auditori de-a lungul acestei activități și în calitate de persoană care a lucrat în domeniul managementului, pot să spun că cunosc foarte bine eficiența economică, eficacitatea și pot contribui foarte mult cu această experiență. Nu trebuie să scăpăm din vedere că există mulți experți în domeniul auditului, la nivelul curții de conturi, și în calitate de membru, dacă sunt numit, pot să lucrez uh, cu acești experți. Mi s-a pus de asemenea o întrebare cu privire la numărul experților care trebuie să existe la nivelul curții de conturi. Răspunsul meu este că e nevoie de un număr mare de membri să aibă propria experiență, propria expertiză. Dar nu cred că toată lumea trebuie să aibă această expertiză. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebări. Mai sunt două întrebări și aș vrea să o întreb pe doamna Ghesle și pe ceilalți care au întrebări pe lângă celelalte două pe care le știu. Doamna Kessler și doamna Ayala Sanders vor interveni acum. Și apoi domnul Rosberg. Mulțumesc, domnule Vesberg. Ne bucurăm de fiecare dată când constatăm că avem uh, membri ai Curții de conturi care sunt implicați într-adevăr. Noi considerăm că și cei care nu au experiență în domeniul auditului pot contribui în mod uh, important. În uh, Suedia v-ați ocupat uh, de anumite teme care ați considerat că sunt importante, pentru că din perspectiva contribuabilului banii trebuie gestionați uh, eficient aș fi stat liniștită dacă nu ați fi spus că aceste rapoarte speciale ar fi bune. Pentru că eu consider că nu sunt bune, nu sunt suficient de bune și nici nu ne ajută prea mult. De aceea rugămintea mea să le recitiți și să ne puneți la dispoziție informi, informații mai cuprinzătoare în ceea ce privește domeniile de politică cu uh, declarații mai clare, astfel încât să ne putem uh, orienta uh, evaluarea în funcție de acestea. Mulțumesc, doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc. Și eu aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule Vespec, pentru răspunsuri care au fost foarte utile. Permiteți-mi însă să revin cu o întrebare vis-a-vis de declarația națională a Suediei în ceea ce privește contribuțiile naționale. Pentru că Suedia s-a declarat pentru. Poate că dumneavoastră și din experiența la cabinetul primului ministru ne puteți spune de câte ori Suedia a dat o declarație de asigurare în ceea ce privește eficiența utilizării fondurilor europene. Apoi, în al doilea rând, ați dat niște răspunsuri foarte bune, revenind însă încă o dată la chestiunea datelor și anul 2010. Spuneați că în acuzațiile s-au uh, referit la niște alegeri preliminare în 2001, când acestea s-au desfășurat doar în 2002. Eu accept că poate nu aveți nicio responsabilitate, că Însă aș dori totuși să știu care a fost situația în 2010 în cabinetul primului ministru, pentru că se pare că în aprilie au existat aceste probleme, iar în octombrie v-ați dat demisia în mod voluntar. Însă, probabil că astfel ați uh, reușit să evitați anumite critici. Poate ne puteți da niște uh, detalii suplimentare aici. Apoi, în ceea ce privește Curtea de Conturi, unde doriți să deveniți membru. Noi ne întrebăm dacă colegiul membrilor Curții de Conturi, număr de 27, nu ar putea fi restrâns să devină astfel un grup mai mic, dar mai eficient de auditori. Ne întrebăm dacă nu ar fi suficient pentru viitor. Desigur, este o problemă politică, însă ne-ar interesa și părerea dumneavoastră personală, dacă acest colegiu de 27 de membri nu ar putea lucra mai eficient și cu număr mai mic de membri. Mulțumesc. Eu cred că numărul de 27 de membri este mare. Este stipulat în tratat. Noi nu revine curții de conturi uh, această decizie. Sunt sigur că ar fi posibil să avem un colegiu mai mic. Nu sunt expert în ceea ce privește lucrările și activitățile interne ale curții de conturi, încă, din motive evidente, însă asta, această decizie nu, revine, nu mi revine mie, ci Parlamentului și Consiliului. Revenind la chestiunea acuzațiilor de fraudă. Da, aveți dreptate. Am fost președinte al Partidului Moderat din regiunea Stockholm la data respectivă, însă nu participam la alegeri, nu eram candidat. Nu aveam nimic de uh, câștigat. Spuneați că poate nu am știut uh, ce se întâmplă, însă sincer vorbind, nu cred că a fost uh, niciun fel de fraudă în acele alegeri primare. Nu am găsit niciun fel de dovezi în acest sens atunci când am analizat situația după 9 ani. Au, nu au fost niciun fel de rezultate surprinzătoare, nu au fost niciun fel de semnale de fraudă. De aceea eu nu cred că a existat. Însă ceea ce vă pot spune cu siguranță este că eu nu am permis niciodată așa ceva și nu am participat la așa ceva. Oh, sorry, sorry. Thanks, thanks. Um... În ceea ce privește demisia mea de la cabinetul primului ministru este ușor de explicat. E vorba de vârstă. La începutul mandatului acestui guvern aveam 58 de ani. Eu consider că atunci când deții o astfel de funcție, e bine să continui pe întreaga perioadă a mandatului. Dacă aș fi făcut acest lucru, aș fi împlinit 62 de ani la finele acestui mandat. E o vârstă destul de înaintată pentru un secretar de stat la cabinetul primului ministru. Însă, pe de altă parte, dacă părăsești cabinetul primului ministru la 62 de ani, șansele sunt foarte mici să mai găsești alt loc de muncă, pentru că în Suedia ești considerat bătrân. Eu consider că acesta este o viziune greșită că vârsta ar trebui privită ca experiența acumulată, însă nu sunt eu cel care decide așa ceva. De aceea, eu am, mi-am uh, dat această demisie, am notific, l-am notificat pe primul ministru și l-am ajutat în perioada de tranziție până la preluarea succesorului meu. Mulțumesc! Am ajuns astfel la finele acestei audieri. Vom avea acum o întâlnire cu ușile închise. De aceea, i-aș ruga pe toți cei care nu au dreptul să participe la o reuniune cu ușile închise să părăsească sala. Pentru că va trebui să luăm decizia în spatele ușilor închise. Până atunci, o scurtă pauză.